Questo è l'emendamento orale, quindi se siete tutti d'accordo possiamo ora passare al voto. Grazie, tutti d'accordo e allora... Tutti d'accordo, acord, Continuăm. Votăm prin ridicare de mână. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2. cine pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă și amendamentul oral pe care tocmai vi l-am citit. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum vot, votul final al textului astfel modificat. cine pentru? Deci votul final împotrivă. Împotrivă. Un vot împotrivă. Abțineri. Nu este nicio abținere, vă mulțumesc. Trecem acum la punctul 4. La punctul 4 avem anumite probleme, așa că îi dau cuvântul lui imediat domnului Albert Des. Vă rog. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, ich bin in Zukunft und ich bin am Mulțumesc, domnule președinte. Mă întreb dacă astăzi nu voi înainta un amendament, deoarece eu nu sunt de acord să votăm uh, lucruri pe care nu le-am analizat. 146, de exemplu, aliniatul 1. E vorba de regimul lingvistic. Deoarece toate documentele Parlamentului trebuie să fie disponibile în limbile oficiale. Uh, deci e vorba de amendamente, de amendamente de compromis. E imposibil ca acestea să fie doar în limba engleză. Dacă nu sunt respectate drepturile eurodeputaților, eu nu sunt dispus să votez niște documente ca acestea, deci care nu sunt uh, traduse. Deci cer amânarea votului. Grazie, Albert. Ora... Mulțumesc, Albert. Albertes are absolută dreptate. Conform regulamentului, toate documentele trebuie să fie traduse în toate limbile. Asta stipulează regulamentul, este evident, nu e niciun dubiu. Acum, ținând cont și de uh, modul mai flexibil în care am abordat acest aspect în trecut, v-aș propune dar bineînțeles majoritatea avea hotărâ, v-aș propune ca astăzi, în ceea ce privește raportul Wojciechowski privind protecția animalelor în timpul transportului, dacă sunteți de acord să facem ce am făcut și în trecut. Dar să transmitem secretariatului că de azi înainte, când e vorba de texte importante, cum ar fi reforma politicii agricole comune, de exemplu, unde e vorba uh, de rapoarte legislative extraordinar de importante, să se respecte regulamentul, deci să se traducă toate documentele în toate limbile Uniunii Europene. Este clar pentru toată lumea că decizia pe care o luăm astăzi, dincolo dacă votăm sau nu raportul Wojciechowski, se va schimba modul nostru de lucru, pentru că va fi foarte dificil să uh, păstrăm uh, data de vot uh, pentru dosarul privind reforma PAC-ului pentru noiembrie sau cel târziu decembrie, dacă aplicăm uh, în mod rigid, așa cum vă propun eu, regulamentul, începând de la următorul vot, trebuie să ținem cont, bineînțeles, și de riscul că astfel să ne întârziem votul pentru că traducerea compromiselor în toate limbele, limbile necesită cel puțin trei săptămâni, două, trei tre, două, trei săptămâni. Acestea fiind spuse, vă întreb, sunteți de acord că astăzi să votăm totuși uh, raportul și să introducem această interpretare mai restrictivă a regulilor de data viitoare sau doriți să amânăm votul raportului Voicikovski. Coordonatorii vă rog să îmi facă semn ca să văd dacă trecem la vot sau nu. Cine ia cuvântul? Albert. Ia, fiind... Domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că ați adresat întrebarea așa cum trebuie. Deci vreau să știu dacă e vorba doar de un singur coleg care, care nu e de acord. Eu cred că Chiar dacă unul singur n-ar fi de acord, nu putem vota. Așa spune regula. Eu pot să-mi retrag această moțiune astăzi, însă pe viitor vă avertizez. Nu voi renunța să cer amânarea votului dacă se, se repetă același lucru. Domnul Hausling. Din punct de vedere oficial, Albert are perfectă dreptate așa spun regulile. Însă, pentru aceste rapoarte, termenele erau atât de strânse încât, cel puțin în cazul meu, mi-a fost uh, foarte greu să încerc să ajung la un compromis. Nu a fost vorba de ravoință, pur și simplu nu am avut suficient timp la dispoziție. Negocierile la politica agricolă comună erau în curs, deci n-a fost deloc ușor. Eu cred că ar fi bine să votăm aceste două puncte astăzi pentru a încheia măcar lucrările conform calendarului de data asta. Deci de fiecare dată tot avem probleme legate de timp. Bine, îi mulțumesc lui Martin și bineînțeles îi mulțumesc colegului Albertes. Dacă sunteți de acord cu toții, astăzi vom, procede, vom trece la vot așa cum, pre, cum am prevăzut, însă vom uh, semnala această problemă secretariatului. Vom spune că la următoarele voturi regula se va aplica. Neapărat. Albert, din nou ai cuvântul. Domnule președinte, eu m-am plâns deoarece nu putem fi presați în felul ăsta. E vorba aici de probleme care afectează 27 de state membre și 500 de milioane de oameni. Avem nevoie de timp pentru a face lucrurile așa cum trebuie. Eu nu, că, nu cred că putem să acceptăm să fim grăbiți în halul ăsta. Mulțumim, Albert. Bun, atunci vom proceda astfel. Domnul Egniu a cerut cuvântul. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Eu am obiecții legate de ceea ce se face aici. Dacă Uniunea Europeană trebuie să legiuiască, atunci trebuie să-și urmeze propriile reguli. Eu nu cred că ar trebui să ne abatem de la reguli. Siamo tutti d'accordo, grazie. Bine, suntem de acord cu toții. Vă mulțumesc și pentru această ultimă intervenție. Ca să fie clar, vă spun, astăzi vom vota raportul Wojciechowski. Vom da dovadă de această flexibilitate. Îi mulțumesc domnului Des și celor care au vorbit. Însă, la următoarele voturi vom respecta regulamentul. Și, bineînțeles, trebuie să tragem și niște concluzii legate de termenele care le sunt impuse. Bine, trecem la vot. Ridicăm mâna, avem foarte multe voturi. Voi încerca să votăm cât mai repede, mai ales gândindu-mă că azi avem o ordine de zi foarte încărcată, trebuie să facem și o reuniune a coordonatorilor. Deci vom vota electronic. Aveți cu toții și cartelele de vot la dumneavoastră? Deci vot electronic, de fapt. Începem. Compromisul, mă scuzați, mă scuzați. Amendamentul 68 de Lange. Deschid votul. Vot electronic. o tutti? Sì. Chiusa la votazione. S-a închis votul. Se adoptă. La socialiști uh, avem o persoană în plus. Vă atrag atenția. Continuăm. Compromisul 3. Deschid votul. Chiusă la votazione. Închidem votul. Se adoptă. Urmează amendamentul transport 3. Deschid votul. Închid votul. Respins. Urmează acum compromisul 4. Deschid votul la compromisul 4. Ați votat, dragi colegi? Închidem votul. Se adoptă. Trecem pe pagina următoare, amendamentul 79. Deschid votul la 79, repet. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul 5. Deschidem votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 88. 88. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Urmează amendamentul NV18. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Acum votăm compromisul 6. Deschidem votul. S-a deschis votul. Închidem votul. Compromisul 6 este adoptat. Dăm pagina 235. Eras Garcia și alții. 235. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Acum votăm compromisul 7. Deschidem votul la compromisul 7. Închidem votul. Se adoptă. Acum compromisul 8. Deschidem votul. Ați votat, închidem votul. Se adoptă. Pe următoarea pagină, amendamentul 58. 58, repet. Deschidem votul. Închidem votul. Amendamentul 58 se adoptă. Acum votăm 65, amendamentul 65, următorul. Bach și alții. Deschidem votul. Închidem votul. Amendamentul 65 este respins. Urmează NV7. Deschidem votul. Închidem votul. Acest amendament este respins. Urmează amendamentul de la transportul 5. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Urmează NV27. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Compromisul 9. Atenție! Și aici vă cer să fiți atenți. Nu putem avea voturi pe părți la voturile de compromis, însă facem o excepție și de data asta însă vă avertizez să nu se mai întâmple. Compromisul 9, prima parte. Deschidem votul. Prima parte la compromisul 9. Închidem votul. Se adoptă. Urmează cea de-a doua parte la compromisul 9. Aceasta este Respinsă, clar. Închidem votul. Continuăm. Amendamentul 160. Deschidem votul. 160. Îmi cer scuze, nu e vorba de 160, Și trecem pe pagina următoare, 182 de Lange. Deschidem votul, amendamentul 182. O clipă, vă rog. Prima secretariat, un moment.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 162, repet. Al doamnei Patrao Neveș. Deschidem votul. Închidem votul. Este respins acest amendament. Acum putem trece la amendamentul 163. 100, 1, 163. Deschidem votul. Este respins și acesta. Continuăm. 165. Pe aceeași pagină. Deschidem votul. Închidem votul. Aceeași majoritate îl respinge. 166. Deschidem votul 166. Și aici, respins, cu același vot. 164. Deschidem votul. Ați votat cu toții? Este respins și acesta. Urmează 168, deschidem votul, 168, 168, închidem votul. Acest amendament este adoptat. Da. pagina următoare, 171. Deschidem votul la 171, Manner. Închidem votul. 171 este respins. 172. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. 173. Deschidem votul. Gladfelder. Închidem votul. 173 este adoptat. 174. Deschidem votul. 174. Deschidem votul. Închidem votul. 174 este respins. 175 alveș. Deschidem votul. 175. Închidem votul. Se adoptă. 176. Deschidem votul. Închidem votul. 176 este adoptat, da. Tran 5. Deschidem votul. Închidem votul. Este respins. O acum. Al doamnei Egl. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. 181. Alveș. Deschidem votul. 181, repet, se adoptă. Chidem vol... A, ah, respins, mă scuzați. Da, respins. Votăm acum 182 de langhe, deschidem votul. 182. Închidem votul. Se adoptă. Putem vota acum compromisul 10. Deschidem votul. Închidem votul la compromisul 10. Se adoptă. Trecem la amendamentul 192. Al doamne Nedel ceva. 192. Deschidem votul. Ați votat cu toți, închidem votul. Respins. Urmează 193, sunt și alții. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. 194 de langhe. Deschidem votul. 194. Ați votat cu toți. Închidem votul se adoptă. 195. Deschidem votul. S-a închis votul, 195, respins, ar spune eu. Urmează acum 196 de lange, vot deschis. Se închide votul. Se adoptă. Acum urmează amendamentul de la transporturi 6. Deschidem votul. Se închide votul. Respins. Compromisul 11. Domnul Wojciechowski dorește să ia cuvântul? Vă rog. Raportorul a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uneori avem probleme legate de traduceri. Eu aș fi sperat să avem timp pentru traduceri, însă n-am avut. Eu aș avea un amendament oral la compromisul 11, dacă sunteți de acord. E vorba de raportul EFSA privind transportul cailor. Perioada limită e de 12 ore, deci e perioada pentru a, a transporta cai la abator. Eu vă pot citi textul în engleză dacă e necesar. Există noi dovezi științifice legate de perioada de transportare a cailor. EFSA recomandă o perioadă maximă de 12 ore. Și recomandările pentru modificarea legislativă au fost introduse în raportul comisiei. Se cere ca din partea comisiei să facă o propunere pentru a reduce toate um, transporturile cailor, conform directivei directivelor științifice și conform uh, datelor EFSA și conform declarației din februarie 2010. Deci noul termen limită e 12 ore, asta în urma recomandării făcute de EFSA. E vorba doar de cai, nu și de alte animale. Vă mulțumesc! Foarte bine. Trebuie să vă întreb, am datoria de a vă întreba dacă aveți obiecții sau acceptați propunerea raportorului. Nimeni nu are obiecții, putem vota. Continuăm, deci, cu votul la compromisul 11. Ați votat cu toții? Acum Ați votat cu toții. Este respins acest compromis. doi. Girling. Deschidem votul la 202. Repet, 202. Nu, aici nu se votează. Compromisul 11 s-a votat și a fost respins. Bine, votăm compromisul 11. Nu în propunerea de amendament oral. Deci votăm compromisul 11. Deschidem votul. clar. Compromisul se adoptă cu o mare majoritate. În schimb, amendamentul oral este respins. Putem acum vota amendamentul consolidat numărul 1. Deschidem votul. Deschidem votul la amendamentul 1 consolidat. Închidem votul. adoptă. Compromisul 12. Deschidem votul. Compromisul 12. Deschidem votul, se închide votul, se adoptă. Urmează acum pe pagina următoare, amendamentul 219. Deschid votul. 219. mos. Închidem votul. Respins. Acum NV3. Votăm amendamentul NV3. Ați votat cu toții? Închidem votul. Respins. Da, respins. 19 la egalitate, însă asta înseamnă că e respins. Acum urmează MV26. Deschidem votul. 26, MV26. Ați votat cu toții, s-a închis votul, se adoptă. Urmează 234. 234, Strifler. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Compromisul 13. Deschid votul. La compromisul 13 deschidem votul. Îl închidem. Se adoptă. Trecem la Tran 1, partea a doua. Deschidem votul. Îl închidem. Se adoptă. Urmează tran 10. Deschidem votul. Închidem votul, se adoptă. Urmează 245 Smith. Deschidem votul. Să închidem. Să adoptă. Continuăm. MV22, partea a doua. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 247. Deschid votul. 247. Cadenbach și alți colegi. Închidem votul. Respins. Adoptat. 247, deci. Acum 248. Al doamnei Patrao Neveș. Deschidem votul. Închidem. E respins. Compromisul 14. Deschidem votul. Compromisul 14, repet. Închidem votul la compromisul 14. Se adoptă. Envi 21. Deschidem votul la Envi 21. Închidem votul. Domnul Ecniu a cerut cuvântul. Domnule președinte, vreau să știu dacă funcționează toate, toate instalațiile de vot, toate consolele sau nu. Repetăm, deci votul la EV21. Deschidem votul. Ați votat cu toții? Închidem votul la EV21. Se adoptă. Compromisul 15 acum. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Urmează acum 232. Deschidem votul la 232, amendamentul doamnei Strifler. Închidem votul. Este respins. Chiuso. Respinto. Adesso andiamo. Trecem la Amendamentul 261 Iegle. Să deschis votul. Să deschis votul pentru amendamentul 261. S-a închis votul. Se adoptă. Acum amendamentul 262. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 262 se adoptă. Votăm acum amendamentul TRAN 15, partea a doua. Nu, îmi cer scuze, spune domnul președinte. Mai întâi votăm amendamentul 263. S-a deschis votul. Amendamentul 263. S-a închis votul. Cred că se adoptă. Acum, amendamentul tran 15, partea a doua. S-a deschis votul. Tran 15, partea a doua. S-a deschis votul. Votazione chiusa, aprovato. S-a închis votul, se adoptă. Compromisul 16. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Se adoptă? Amendamentul 67. de Moze Simpson. S-a deschis votul. 6-7. la votație. S-a închis votul. Se adoptă. Tran 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 270. S-a deschis votul. S-a închis votul. Cred că se adoptă. Votăm acum amendamentul 271 la VIA și colegii. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 269. S-a deschis Votul. S-a închis votul. Pentru 269 se adoptă. Compromisul 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 273 Silvestris. S-a deschis votul. Să vedem dacă 273 a întrunit majoritatea, s-a închis votul, se adoptă. Votăm acum amendamentul 64, Șaldemos și alții. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Tran 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. MV29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. NV28. S-a deschis votul. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Se respinge. Vedem acum amendamentul 2, Girling. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 3, Tremuzar și alții. S-a deschis votul. Pentru um, considerentul uh, A, amendamentul 3, se respinge. Acum amendamentul 4 uh, de Lange. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum compromisul 1 de la uh, considerentul B. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 15 Patraoneveș la considerentul BA9. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul Amendamentul 76 acum. Heranz Garcia și alții. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă, cred? Spune domnul președinte. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 16. S-a deschis votul. Era Garcia și Mato. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 17, Stoianov. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Se respinge. Amendamentul 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 26 Heras Garcia, Mato, Androver și alții. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la amendamentul 30. Scota. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 29 Dantin. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 27, Lion și colegii. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 28, Dod. S-a deschis votul. Vă rog să votați pentru amendamentul 28. S-a închis votul. De asemenea, se respinge. Amendamentul 32, iar. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și acesta se respinge. Amendamentul 34. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 24 Iegle. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă.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 Amendamentul 38. Garcia Perez și alții. S-a deschis votul, s-a închis votul. Nici acesta nu a întrunit majoritatea. Amendamentul 39. S-a deschis votul. S-a închis votul? Nici acesta nu a întrunit majoritatea. Se respinge. Amendamentul 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 43. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Compromisul 2. Se adoptă. Trecem acum la pagina următoare, amendamentul 57. S-a deschis votul amendamentului 57 Patrao Neve. Și-a votat toată lumea? Se adoptă. Avem amendamentul 59. Acum s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 69, 61 Dantan s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Votăm acum amendamentul 1. Delange s-a deschis votul. Amendamentul 1 s-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum Uh, la adăugiri nu trebuie să votăm. Mai avem doar votul final al rezoluției astfel modificate. S-a deschis votul, s-a închis votul. Nu s-a închis încă votul. S-a închis votul acum. Și se adoptă. Felicitări raportorului Wojciechowski. Îi mulțumim, mulțumim colegilor care au votat pentru disponibilitatea lor. Și trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Plan de acțiune um, de luptă împotriva riscurilor de rezistență la antimicrobiene. Sunteți gata? Ok. Siamo tutti pronti. Iniziamo. Suntem gata, începem cu compromisul 1. S-a deschis votul pentru compromisul 1. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 4. Palsen și colegii, s-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la compromisul 2. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 8. S-a deschis votul. Pentru amendamentul 8 s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 14. S-a deschis votul.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 Votăm amendamentul 20. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 22 sârbu, să deschis votul, să închis votul, se respinge. Amendamentul 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 24 Hoisling. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4. Vă rog să votați. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 28, Rodus, s-a deschis votul, s-a închis votul, se respinge. Trecem la 29, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. 32 Sârbu, să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 34. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 35. Nicholson. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Treizeci și nouă. Edward. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 41. Să deschis votul. Se adoptă. Amendamentul 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 43. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum um, amendamentul 47 de Ancila. S-a deschis uh, votul, s-a a votat toată lumea. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 48. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 49 Silvestri, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă, 50, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Votăm acum amendamentul 52, s-a deschis votul, s-a închis votul. se adoptă și, în fine, votul pentru proiectul de aviz astfel modificat. Vot final, deci. Ați votat toată lumea? Se adoptă. Mulțumim lui Martin Heusling. Felicitări și trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. care este aviz în legătură cu Fondul European de Ajustare la Globalizare. Luis Paulo Alves se află printre noi. După cum știți, suntem uh, comisia asociată în cadrul acestei uh, proceduri și avem competențe comune în ceea ce privește articolul 4, liniatul 3 și am căzut de acord cu Comisia pentru Ocupare să ne adoptăm avizul pe 5 noiembrie, astfel permițând Comisiei pentru Ocupare să voteze pe 6 noiembrie. De aceea, termenul pentru depunerea amendamentelor a fost fixat pentru data de 12 octombrie, după cum vi s-a comunicat deja. Dau acum cuvântul lui Luis Paulo Alves și reprezentanții Comisiei sunt de asemenea prezenți în sală. Luis, ai cuvântul. Obrigat, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea mai întâi să fac o observație prealabilă înainte de prezentare. Aș vrea să subliniez efortul depus de Comisia de Agricultură, care a reușit să grupeze competențele necesare pentru a reuși să îi apere pe agricultori în cadrul acestei propuneri a Comisiei. Prin intermediul președintelui, Comisia aceasta a adoptat oficial șapte inițiative pe lângă conferința președinților, pe lângă președinții Comisiei de Ocupare, forței de muncă pentru a avea o competență exclusivă în anumite cazuri, o competență comună în altele pentru articole esențiale, pentru ca această propunere să poată să apere situația deosebită a agricultorilor. Aș vrea să insist asupra articolului 4.3, care stabilește criteriile specifice în materie de agricultură, Aici am cerut uh, competență exclusivă. Există de asemenea domeniul de aplicare în agricultură, articolul 23 cu privire la gestiunea fondurilor în domeniul agriculturii. Pe scurt, toate articolele care apără caracteristicile specifice ale agriculturii și ca astfel comisia noastră să poată să apere aceste poziții și să îmbogățească proiectul comisiei. În cursul uh, anului, aceste propuneri au fost respinse. Toate aceste uh, observații prealabile pentru a vă explica unde am ajuns. Nu avem nici cea mai mică competență exclusivă pentru această propunere. Singura competență pe care am reușit să o obținem este una comună în legătură cu 4.3, care se referă la actele delegate ale Comisiei, dar chiar și la acest punct, având în vedere realitatea și situația dezbaterii în Parlament, ne dăm seama că în comisie, cum ar fi cea de dezvoltare regională, acest punct a fost suprimat uh, la Comisia de Ocupare a Forței de Muncă. Există o propunere de a suprima acest act delegat din partea Comisiei. Să vă explic, așadar, deci ne găsim în imposibilitatea de a apăra interesele agricultorilor pe de-o parte și pe de altă parte, trebuie să ne dăm seama de faptul că actul delegat care conferea Comisiei o capacitate operațională pentru a apăra interesele specifice ale agricultorilor, acest act delegat probabil că până la urmă nu va mai exista. Iată de ce proiectul de raport pe care îl prezint aici merge, evident, într-un uh, sens specific. Uh, uh, n-am fi putut alege un alt act decât dacă contextul ar fi fost diferit. Acum o să vă prezint avizul, proiectul de regulament al Comisiei Europene în legătură cu Fondul European de Adaptare la Globalizare pentru perioada 2014-2020 în uh, expunerea de motive se referă la apărarea salariaților, a lucrătorilor independenți, inclusiv uh, protecția agricultorilor. Aceasta în acordurile internaționale care implică și agricultura. E vorba de un instrument extrem de necesar pentru lucrătorii europeni. Trebuie ca acest ajutor să poată să se mențină, în special în contextul crizei pe care o traversăm, fără să uităm de crizele care probabil că o să mai vină și pe viitor. Deci ar fi esențial ca acest regulament să fie aprobat cât mai curând posibil. De fapt, lucrătorii din Uniunea Europeană au nevoie de răspunsuri rapide pentru a lupta împotriva șomajului cu care se confruntă, în special într-o perioadă de criză fără precedent în Uniunea Europeană. În acest context extrem de dificil, este esențial să se îmbunătățească răspunsurile pe care le dă Fondul European de Ajustare la Globalizare, mărind, de exemplu, finanțarea. Să nu uităm că anumite state membre nu sunt extrem de bine adaptate pentru a beneficia de acest ajutor. Cum se întâmplă în cazul fondurilor regionale, trebuie să ne gândim la micile insule din Marea Egee, la regiunile ultraperiferice, la zonele cele mai fragile. Trebuie în special să îmbunătățim percepția acțiunii comunitare. în țările care se găsesc sub supravegherea Uniunii Europene, în baza regulamentului 311, e nevoie de a prevedea 10% pentru aceste țări. Trebuie să se poată face față consecințelor acordurilor comerciale. Propunerea recunoaște faptul că este indispensabil să se rezerve o atenție deosebită pentru că cu o specificitate necesară a conferir eficacia... E nevoie de acel act delegat pentru a da eficacitate regulamentului. Domeniul agricol. În acest tratament uh, al situațiilor legate în special de agricultură, e adevărat că cel mai bun mod de a apăra agricultura de pe urma efectelor acordurilor comerciale este de a apăra pe agricultori vor exista întotdeauna agricultori și regiuni care vor avea nevoie de protecție. Produzir com eficácia as respostas necessárias para os agricultores, procurou abnegadamente. E nevoie de acțiune eficace și trebuie să se reunească competența legislativă necesară pentru a califica propunerea Comisiei în ce privește soluțiile necesare pentru agricultori. Din păcate, n-am reușit să atingem acest obiectiv, ceea ce a dus la o slăbire a capacității Comisiei noastre să intervină în forma finală a regulamentului care va fi uh, adoptată de către Parlament. E deja clar de asemenea că poziția dominantă în majoritatea comisiilor parlamentare, aparțin unor grupuri parlamentare și vin împotriva tratamentului specific pentru agricultură și a alocării de acte delegate pentru comisie pentru a avea eficacitatea acestui tratament. În acest cadru, instrumentul care rezultă din proiectul de regulament va fi de neutilizat pentru agricultură vom fi cu totul incapabili să reacționăm adecvat la nevoile reale ale agricultorilor în ceea ce privește rezultatele acordurilor comerciale. Încheierea de acorduri bi și multilaterale care implică agricultura e o chestiune extrem de sensibilă. Cel mai prost lucru pe care îl putem da agricultorilor în Europa este să aprobăm un regulament a cărui prezență poate fi invocată, dar pe care agricultorii să nu îl poată utiliza sau în care să nu găsească răspunsurile de care au nevoie. În plus, nevoile fermierilor și caracteristicile lor unice în acest domeniu în politica agricolă comună își găsesc locul adecvat și în ținând cod de aceste aspecte, nu trebuie să se abandoneze acest proiect de regulament și considerăm că mijloacele financiare necesare pentru agricultori ar trebui să uh, treacă la bugetul PAC. Comisia, Parlamentul, Consiliul trebuie să activeze procedurile pertinente. Bun, mulțumesc uh, foarte mult. Avem avem uh, uh, domnii Niculescu și Jean Jelen care s-au înscris să ia cuvântul. Prezentarea făcută. Merci uh, pour... Eh, pentru agricultura europeană avem nevoie de bani, dar în cadrul programelor de dezvoltare rurală și avem nevoie ca acești bani să fie gestionați coerent pe baza obiectivelor legate de modernizarea fermelor, eu nu cred că trebuie să le spunem agricultorilor că îi vom pregăti să părăsească profesia, ci să rămână agricultori și să producă alimente. Fondul de ajustare la globalizare, trebuie să fim sinceri, nu a fost un prea mare succes și nu văd de ce ar trebui să extindem ineficiența fondului și la domeniul agriculturii, când avem la îndemână Fondul European pentru Dezvoltare Rurală, despre care dezbatem chiar în această perioadă. Deci susțin uh, în integralitate poziția raportorului. Mulțumesc. George Lyon e poi... Domnul George Lyon și apoi Martin Ocean. Și vreau să-i mulțumesc colegului Alves pentru amendamente, pentru pozițiile adoptate. Mi s-a părut întotdeauna că propunerile legate de acest fond de refer la globalizare nu erau decât un cal troian cu un pericol real pentru sectorul agricol. Două pericole. Mai întâi, nu pot să mă gândesc la circunstanțe în care agricultorii ar putea beneficia de acest fond și pretenția Comisiei că să noi bani pentru agricultură e o aiureală, pentru că fondul de fapt s-a redus de la 2007 și perioada 2007-2013 și acum este perioada 2014-2020. Se reduce, deci nu e deloc adevărat că ar fi noi bani pe agricultură. E de fapt o promisiune a statelor membre de a plăti dacă se întrunesc condițiile pe care le prevedem fie pentru lucrători, fie pentru agricultori. Deci preocuparea mea, îngrijorarea mea reală era de a accepta acest lucru ca și cum ai accepta un regim la care să apeleze agricultorii în sistem de criză și, de fapt, dacă nu le dăm nimic, uh, sunt niște speranțe de șarte. O altă îngrijorare legată de această schemă este că dacă ești comisarul pentru comerț și ai deja această schemă în vigoare, teoretic e în beneficiul fermierilor care sunt afectați de acordurile comerciale, atunci nu o să te concentrezi la fel de mult ca să veghezi că interesele lor sunt avute în vedere atunci când uh, închei vreun uh, acord comercial viitor cu țări terțe. Iată de ce pericolul de a accepta acest lucru este că permis Comisiei sau Comisarului pentru Comerț să se litere să ne spună când uh, e întrebat ce se întâmplă cu fermierii cu acordul Mercosur, păi spunea totul e rezolvat. Avem deja această schemă din fondul de adaptare la globalizare, care deci sfârșitul poveștii. Cred că aveți perfectă dreptate să uh, recomandați respingerea. Ar fi uh, o prostie ca această comisie să fie atrasă în capcană de a accepta. E un cal troian și trebuie să-l respingem. Am luat notă de amendamentele în legătură cu ratele, cotele de cofinanțare pentru Franța și Spania și apoi în ajutor suplimentar pentru uh, anumite insule. Nu sunt convins că am putea sprijini această propunere în acest moment trebuie să examinăm cu mare atenție care ar fi implicațiile, dar în rest cred că uh, sunt de acord cu amendamentele și sper că vor putea fi votate. Molto bene, grazie George. Mulțumesc, uh, George. Martin Oisling. Liberalen ja in vielen Punkten oft nicht einig, aber dar în acest kann ich... Noi nu suntem de acord cu liberalii în multe privințe, dar uh, cred că pot acum să fiu de acord cu tot ce a spus colegul. Să-i mulțumesc și domnului Alves pentru aviz, că aici este decisiv semnalul politic pe care îl transmitem și semnalul politic este acela că nu adoptăm ideea că acest fond de ajustare la globalizare <clears throat> e o modalitate ieftină de a sprijini agricultura în contextul acordurilor de liber schimb. S-a menționat Mercosur. Dacă un acord de liber schimb cu Mercosur ar, o să aibă un impact foarte puternic asupra agriculturii europene. Și apoi ideea că putem să-i satisfacem pe fermieri cu fondul de ajustare la globalizare e eronată, după părerea mea, și trebuie să clarificăm, să spunem clar Comisiei că Comisia de Agricultură nu e de acord cu acest lucru și agricultura trebuie să fie avută în vedere um, altfel când e vorba de acordurile de liber schimb. E, de fapt, ocupă uh, o trăvită pe care o oferim și nu e suficient de compensare. Trebuie să facem ca acest mesaj să ajungă la destinatar, la Comisarul pentru Comerț. Nu puteți negocia o soluție. Amendamentul 3 precizează faptul că banii, cel puțin, trebuie să fie în mâinile sectorului agricol și trebuie să fie tratați altfel. Această ofertă ca fondul pentru globalizare să fie făcut disponibil pentru a încerca să cumpărați acordul nostru pentru acordurile de liber schimb nu este acceptabil. Deci sunt întru totul de acord și sprijin punctul de vedere al raportorului ne-am gândit dacă să acceptăm și cred că amendamentul conține calea de urmat. Acest lucru trebuie să fie precizat clar pentru Comisia Europeană. Suntem cu toții uniți la Comisia de Agricultură și vrem să tratăm altfel aceste acorduri de liber schimb și să se țină cont de impactul lor asupra agriculturii europene. Acești bani alocați agricultorilor sunt o cale de amăgire. Le spunem că au bani, dar acești bani, de fapt, nu sunt destinați pentru agricultori și nu vor fi nici pe viitor. Ar trebui să acționăm ca dintr-o dată miliarde de euro ar fi disponibilizați și pus la dispoziția fermierilor. Iată de ce, în cele din urmă, nu e calea adecvată pentru a trata agricultura și acordul de liber schimb. E nevoie de o altă cale de urmat pe viitor. E o majoritate foarte importantă care are o altă părere despre acordul de liber schimb, în special în ce privește Mercosur, în comisia noastră cel puțin, și m-aș bucura foarte mult dacă noi, ca comisie care suntem răspunsători de agricultură, am votat substanțial și ne-am implica în acordul de liber schimb și nu doar să fie lăsate să meargă mai departe. Nu e soluția adecvată pentru o problemă atât de importantă. Mulțumesc. La parola ad Andrei. Mult... Vă mulțumesc. Ceea ce a spus Martin e foarte important. Așa au spus-o și comisarii, foarte clar. Deci noi trebuie să facem tot posibilul. Chiar și în dezbaterile din interiorul grupurilor, acest aspect trebuie să fie foarte clar, deoarece când vom ajunge la momentul negocierilor finale în legătură cu perspectivele financiare, va trebui să ne dăm seama că înainte de a uh, ajunge la PAC mai sunt și alte fonduri. Andrew. Mulțumesc. Da, într-adevăr, cred că trebuie să fim foarte prudenți în legătură cu acest fond de ajustare la globalizare. Împărtășesc uh, poziția lui Luis. Eu cred că ar trebui să vedem clar contradicția care există. Eu cred că ar trebui să evităm consecințele negative asupra agricultorilor. Eu cred că aceste acorduri de liber schimb ar trebui negociate altfel. Ar trebui să renunțăm la această abordare a liberului schimb total, mai ales în domeniul agriculturii. Și propunerea Comisiei e cam incoerentă. Pe de o parte, se spune cât de importantă e liberalizarea, inclusiv agriculturii, după aceea sunt recunoscute și consecințele negative ale acestui fenomen. Deci trebuie să fim foarte atenți în legătură cu propunerea de a transfera fonduri de la PAC. Deci mare prudență. Și să nu uităm că lucrările la perspectivele financiare încă nu s-au încheiat, de deci să fim foarte atenți ce se întâmplă. Să măsurăm amploarea lucrurilor. Deci, bugetul încă nu a fost stabilit nici în statele membre, deci nu avem cum să, să spunem noi că acești bani vor veni de la PAC. Bine, vă mulțumesc. Esther Erans Garcia. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am spus-o de mai multe ori că eu sprijin acest fond european de ajustare la globalizare. Da, știm că e oarecum un fond virtual uh, care reprezintă o promisiune. Să dacă am avea un capitol pentru agricultură, acest fond, uh, sperând că pagubele legate de lipsa de venituri uh, cauzate de acordurile internaționale, deci dacă noi ne-am opune creării acestui capitol agricultură, presupunând că banii vor veni direct de la PAC, deci mie mi se pare riscant să facem așa ceva și cam copilăros. Ce se întâmplă acum la Consiliu, la negocierile privind perspectivele financiare? Tocmai ceva contrar. Deci statele membre vor să reducă din ce în ce mai mulți bani de la capitolul agricultură pentru a crește alte părți din buget. Deci de aceea mie mi se pare lipsit de realism să ne gândim că dacă renunțăm la partea agricolă din fond, vom avea capacitatea de a face față uh, plăților pentru compensarea pierderii de venituri. Deci eu cred că avem acum ocazia să fim cumva tactici, să dăm dovadă de o strategie aici. Deci eu nu aș renunța la capitol până când nu vom obține reciprocitatea în acordurile internaționale. Deci eu n-aș renunța la acest capitol agricultură în Fondul European de Ajustare atâta timp cât nu avem asigurări că vom avea o PAC finanțată așa cum trebuie în următoarele perspective financiare. Eu n-aș renunța la nimic. Eu poate că nu cred, nu am o încredere de plin în acest fond european de ajustare, însă mă gândesc că e totuși o șansă pe care am putea să o pierdem pe viitor. Și asta fără să obținem nimic în schimb. Domnul Des va lua cuvântul după aceea. E clar că ceea ce spunea lui Salveș e adevărat. Comisia Emplă va anula, practic, orice trimitere la agricultură. Deci e o poziție realistă și e drept, e foarte complicat să ne gândim la un transfer de bani de la Fondul European la PAC. Însă e și complicat să ne gândim că agricultorii ar avea de câștigat cumva. Domnul Des, după care domnul Michel Dantan. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu aș vrea să-i uh, mulțumesc colegului nostru, domnul Alveș, pentru acest raport. Îi mulțumesc pentru acordul foarte larg la care s-a ajuns. Un fost ministru de agricultură german, cunoscut de toți, a spus la un moment dat că agricultura nu poate fi comparată cu alte sectoare din economie, însă, din păcate, comisarul pentru comerț de la Bruxelles n-a înțeles acest lucru. Și se gândește că poate băga agricultura aici, pur și simplu. Însă asta nu are cum să funcționeze. La, ultimul, la ultima plenară de la Strasburg, am adoptat un amendament înaintat de 78 de colegi și pe care l-au sprijinit peste două treimi din europarlamentari. Acolo spuneam că importurile de hrană ar trebui să fie permise doar dacă normele de protecție a consumatorului, de mediu și dacă standardele uh, de mediu sunt uh, garantate și sunt respectate. comisarul uh, pentru comerț ar trebui să înțeleagă acest lucru, ar trebui să-și dea seama că acest amendament a avut sprijinul a peste 350 de deputați. Deci ce se întâmplă aici? Se încearcă um, practic o lăsare pe din afara agricultorilor. E o încercare fățișă de a ne înșela, practic. Despre asta e vorba. Eu cred că liberele piețe vor avea un impact asupra, o piață liberă completă va avea un uh, impact clar asupra agriculturii și avem nevoie acolo de niște garanții, trebuie să ne protejăm cumva. Deci noi trebuie să facem tot posibilul pentru a ocroti poziția agricultorilor. Acordurile de liber schimb ar trebui încheiate și în beneficiul agricultorilor. Tocmai am vorbit despre transportul animalelor, azi am votat. Eu am fost de multe ori în Brazilia. Mă întreb dacă acolo au și aceleași norme de transport pentru animale pe care le avem noi. Am mari îndoieli în această privință. Și în ceea ce privește reforma agriculturii nu vom avea decât o reformă practic găunoasă, lipsită de conținut, dacă pe de o parte vom avea aceste acorduri de liber schimb sub forma lor actuală. Deci nu vom avea nicio formă de protecție. Nu vom avea nicio formă de protecție a calității, de exemplu, față de cei din afară. Deci putem uita pur și simplu că avem agricultură europeană. Michel Data, după care domnul Sikirski. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că trebuie să facem distinția între două lucruri, instrumentul și creditele. Da, avem nevoie de credite, deoarece aceste credite cumva vin din suma actuală pentru politica agricolă comună și în bugetul PAC, la dispoziția comisarului pentru agricultură și pentru comisar și pentru noi ar trebui să existe niște sume clare pentru aceste acțiuni în ceea ce vrește instrumentul. Acesta, acest instrument oglidește spusele domnului comisar de Huch de multe ori aici sau în hemiciclu, când uh, a avut niște întâlniri cam uh, uh, aprige, să zic așa, cu Comisia pentru Agricultură. Agricultura nu e o activitate în care poți înlocui pur și simplu o producție cu alta. În domeniul industrial poate e mai ușor. deși am văzut câte greutăți sunt pentru a reconverti uh, zonele industriale. În agricultură ai o anumită producție datorită unor condiții geografice și cu 2-3 bani n-ai cum să faci o restructurare completă a unor regiuni. Dacă semnăm astfel de acorduri care deschid practic porțile larg către uh, uh, o producție care ne va sufoca producția locală, deci nu, nu facem nimic. Am văzut și un studiu prezentat de comisie acum câteva luni în legătură cu tutunul. s-a arătat că în Bulgaria, de exemplu, în niște regiuni care depind practic de producția de tutun, niciun, nicio producție nu are cum să le ajut, să le aducă agricultorilor aceleași venituri ca tutunul. Să vă citez acordul Mercosur. Dacă ne-am deschide porțile către carnea din America de Sud, atunci regiuni întregi din Irlanda, din Franța, pur și simplu s-ar duce de râpă. Deci da, să ne, să ne luptăm pentru aceste sume, însă să combatem acest instrument care ne este propus acum de comisie. Mulțumim, Michel. Domnul Sikirski, vicepreședintele. Dragi colegi, foarte adesea în comisia noastră am tot spus că aspectele care țin de mediul rural sunt uh, transversale. Deci nu domn, doar domnul Cioloș se ocupă de agricultură, practic, intervin și considerente de tip bugetar și așa mai departe. Deci, în primul rând, ar trebui să-l rugăm pe comisarul pentru comerț să ne spună clar care este poziția lui în Colegiul Comisarilor. Eu l-am înlocuit pe președintele nostru la o reuniune a președinților de comisie și acolo am discutat despre niște aspecte foarte strategice. Însă, președinții de comisie și comisari, atunci când discutau diferite lucruri și când am vorbit despre programul de lucru pe 2013 și eventual pentru perioada ulterioară, eu am pus o întrebare și anume am întrebat dacă domnul comisar e conștient de faptul că în următoarele perspective financiare, în termeni reali, vom avea o creștere cu 12%. Deci noi nu vom avea cum să ne respectăm angajamentele față de noile state membre. Va trebui să reducem plățile față de anumite țări Va trebui să sprijinim anumite țări care trec prin criză. E vorba de țări unde veniturile sunt doar de două în față de media europeană. Deci agricultura trece printr-o perioadă foarte dificilă. Avem o criză pe piața laptelui, Și eu cred că ar trebui să ne arătăm mult mai mult colții, ar trebui colții să ne luptăm mult mai mult pentru agricultură. Mie mi se pare că suntem practic uh, uh, așteptăm prea mult, așteptăm să vedem ce se întâmplă cu bugetul. Foarte mult se eh, luptă, de exemplu, pentru zonele urbane, iar agricultura e lăsată cumva în spate, undeva în urmă și nu ne permitem așa ceva. Bine, vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Sikirski. Acum îi voi da cuvântul domnului director Suzuva. Am merit, scu- scuză-mă. Doamna McGuinness, mulțumesc. Îmi cer scuze că nu v-am arătat că vreau să intervin. Da, eu cred că suntem aici între Ciocan și Nicovală. George Lyon, Esther, ar, au arătat prin intervențiile lor cu ce greutăți ne confruntăm. Deci aș vrea ca cei de la comisie să ne răspundă la întrebările ridicate domnul Dantan, de domnul Des. Deci noi nu vrem ca banii să fie luați de la agricultură, să nu vrem ca acesta să fie un semnal că acordurile comerciale sunt în regulă deoarece uh, se bucură de sprijin. Deci aș vrea să știu ce uh, au de spus reprezentanții comisiei acum. Foarte bine. Acum îi dau cuvântul comisiei domnului Suzuma și colegilor. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, le mulțumesc stimaților deputați. Aș vrea în primul rând să-i mulțumesc domnului Alveș pentru raportul dumnealui, însă aș dori de asemenea să răspund la întrebări și să vă explic raționamentul din spatele acestui regulament. Problema finanțării instrumentului. Voi începe cu această chestiune. Sumele trebuie discutate în cadrul structurii cadrului financiar multianual. La discuțiile actuale, acest fond nu e inclus în uh, cadrul financiar multianual și sumele alocate fondului pot varia de la un an la altul. Asta e situația actuală. Nu cred că e de competența mea să mă refer la justificări uh, legate de structura și problemele pe care le ridică cadrul financiar multianual. Referitor la instrumentul, Fondul European de Ajustare la Globalizare există acum. E un fond care acoperă pe uh, lucrătorii care își pierd locul de muncă. În noua propunere, agricultura e mult mai bine acoperită, însă faptul că includem în acest instrument agricultorii arată că vrem să vedem că vrem să folosim cât mai bine acest instrument. Deci, prin lărgirea uh, grupului de beneficiari, vrem să asigurăm o acoperire nu doar șomerilor, ci și agricultorilor, care vor avea astfel posibilitatea de a beneficia de fonduri atunci când se află într-o anumită regiune sau când anumite circunstanțe dificile legate de uh, o relație comercială îi afectează. Îi afectează și le creează și mai multe dificultăți. Domnule președinte, nu sunt aici pentru a discuta despre urmările și rezultatele negocierilor comerciale. Și dumneavoastră participați la aceste negocieri comerciale și comisia va participa și aceste negocieri vor fi abordate separat, e vorba de acordurile comerciale. Iar urmările acordurilor comerciale pot fi negative pentru agricultură în anumite situații. Deci instrumentul respectiv prevede declanșarea anumitor mecanisme de sprijin a agricultorilor atunci când apar anumite circumstanțe pentru sectorul agricol. Asta în urma unei analize de impact ex ante. Deci întrebarea e dacă agricultura va rămâne pe din afara instrumentului, instrumentul va exista oricum, așa cum e acum. Fondul European de Ajustare la Globalizare, cu scopuri sociale. Și dacă mă uit, de exemplu, la amendamentul 3, îmi dau seama că pentru agricultori lucrurile vor sta mai prost. De ce? Deoarece sunt complet excluși Uh, din sfera de aplicare a Fondului European de Ajustare la Globalizare. Dacă rămâne fondul și rămâne acolo agricultura, trebuie să vă spun că atât agricultorii cât și romerii vor fi acoperiți Deci agricultorii vor putea cere fonduri pentru a fi sprijiniți. De ce se cere mm, transferul de fonduri în profitul agricultorilor? Mie mi se pare o idee, o sugestie virtuală deocamdată. Eu știu că în condițiile actuale e vorba de 2,5 miliarde din 3 miliarde pentru profit agricol. Dacă ar ieși agricultura, instrumentul ar rămâne, agricultorii n-ar fi acoperiți, acordurile comerciale oricum vor fi încheiate și ce se va întâmpla? Vom pierde un instrument care în ziua de astăzi măcar acoperă 12% din agricultori. Mâine 0% vor fi acoperiți. Asta dacă uh, e să țin cont de amendamentul 3. Domnule președinte, cred că putem încerca să vedem cum putem uh, include mai multe măsuri specifice, cum putem nuanța acest instrument, însă nu cred că ar trebui să le eliminăm, deoarece poate fi utilizat și pentru agricultori să ne reamintim că e vorba de un fond de urgență care va fi folosit doar în anumite circunstanțe extraordinare. Deci nu e un mecanism de compensare pentru veniturile agricultorilor. Nu despre asta e vorba. Obiectivul instrumentului e să asigure ajustarea. Și când aud că aceste acțiuni vor fi întreprinse în cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală, vă rog să vă dați seama că fondul nostru Instrumentele pentru dezvoltare rurală nu fac față, nu uh, conțin acțiunile prevăzute. Eu m-am dat, de exemplu, căutarea unui loc de muncă, călăuzire, uh, consiliere, promovare și așa mai departe. Deci toate acestea nu apar acolo. 90% din acțiunile acoperite de acest mecanism specific nu pot fi finanțate de la Fondul de Dezvoltare Regională. Deci eu am impresia că sărim practic de la ceva existent la altceva care încă nu oferă suficiente asigurări în ceea ce privește funcționarea. Deci propuneți să întrerupem legătura cu politica de ocupare, însă după cum vă spuneam, discuțiile privind cadrul financiar plurianual nu s-au încheiat încă. Oricum, o astfel de mișcare ca cea pe care vă doriți dumneavoastră nu va fi ușor de sprijinit și de promovat. Permiteți-mi să vă spun un lucru. Nu judecați greșit acest instrument și fondul. Deci vă rog să nu pierdeți ceva ce deja aveți uh, pentru ceva inexistent. Da, Există acorduri comerciale care au niște urmări. Deci, clar, e nevoie de niște mecanisme pentru a evita situații dificile. Dacă pe viitor vor apărea anumite situații economice care vor face o mare presiune asupra agriculturii din punct de vedere economic, atunci nu vă veți permite să pierdeți acest instrument pe care îl sugerează propunerea noastră. Deci e instrument care oferă un sprijin specific, un, un sprijin adaptat unor situații specifice. Deci, domnule președinte, eu apăr clar propunerea comisiei. Vă spun, eu cred că e nevoie de niște trăsături specifice și nu de o sferă de aplicare generală. Și vă mulțumesc și pentru atenție acum. Sì, noi ringraziamo l'intervento. Mulțumim pentru această intervenție a Comisiei, mulțumesc uh, domnului director general, dar aș dori să remarc un lucru, apoi voi da cuvântul domnului raportor Alves. Uh, Trebuie să vă spun că nu Comisia Agri este competentă pe fond pentru acest raport, ci Comisia pentru Ocupare. Și Comisia pentru Ocupare dorește să facă acest lucru. Propunerea noastră este cu siguranță o, provocare, dar noi dorim să spunem dacă iese agricultura, trebuie să iasă și resursele. De aceea, Aș dori ca Comisia să spună ce a spus aici și la ședința Comisiei Emplă, când se va vota la Comisia pentru Ocupare. Când se va vota, bineînțeles, în direcția indicată de dezbateri. Oricum, mulțumesc Comisiei și acum dau din nou cuvântul domnului raportor. Extau. Mulțumesc, domnule președinte. Subiectul care ne interesează astăzi nu este dacă avem nevoie de mijloace financiare sau dacă avem nevoie de instrumente pentru a face față consecințelor globalizării sau consecințelor eventuale ale unor acorduri. Despre ce e vorba aici? E vorba de a ști dacă acest regulament are un fond. Comisia prezintă un proiect de regulament și ni s-a spus că noi nu suntem competenți pe fond, dar asta pune probleme. Cum e cu putință ca acest regulament, odată ce va fi adoptat, să reușească să-i apere pe cei care trebuie să fie apărați, și anume agricultorii. După cum a spus George Lyon, noi ajungem la sfârșit cu o anumită linie bugetară, dar fără a avea cea mai mică posibilitate de a avea acces la fond. Și aș vrea să reamintesc faptul că Comisia însăși nu va putea să intervină pentru că nu va mai avea actul sau actele delegate. Pentru acest proiect, evaluarea exantă este esențială pentru a putea cu adevărat acționa. Comisia însăși nu va dispune de niciun mijloc de intervenție în legătură cu acest fond pentru a fi în serviciul agriculturii. Nu ne situăm deloc uh, la nivel teoretic. Aici este vorba despre faptul că acum Comisia nu va mai putea să aibă acte delegate. E o realitate cu care ne confruntăm și cu care vom fi confruntați. Întrebarea care se pune este dacă merită să garantăm acest uh, regulament dacă nu va exista o egalitate de tratament. Egalitatea de tratament um, înseamnă să nu tratăm uh, altfel ceva care e diferit, dar cazul agriculturii și al agricultorilor este foarte diferit. Când o să apară astfel de situații, nu vom putea reacționa, nu în forma în care este regulamentul în prezent. Deci ce încercăm să facem aici? este să evităm să ne apropiem tot mai mult de marginea prăpastiei. Ce se întâmplă dacă de agricultori nu se ține cont de negocierea acordurilor comerciale sau dacă agricultorii nu dispun de instrumente la care să aibă acces, ei o să cadă în acea prăpastie. E un lucru pe care noi nu-l vom putea evita cum putem concura pe picior de egalitate cu alții. să zicem, care vorbesc despre închiderea unei mari uh, uzine. Cum se compara asta cu câțiva mici agricultori care își pierd existența? Nu pot concura, între ghilimele, cu muncitorii obișnuiți. Deci acest lucru, accesul la fond nu ni se pare cel mai adecvat instrument și nici în circunstanțele adecvate. Așadar, Comisia, dacă dorește cu adevărat să-i ajute pe agricultorii care se confundă cu problemele provocate de acorduri, Comisia trebuie să prezinte un alt instrument cu adevărat util, pentru că acesta, după ce va trece prin mașinăria democratică, prin Parlament, nu va fi util pentru nimeni și în niciun caz pentru agricultori. Și deci această comisie, în ce mă privește pe mine, nu putem să ne ocupăm de un instrument care ar putea fi ulterior invocat teoretic la negocieri, dar de fapt agricultorii n-ar putea să ne beneficieze niciodată de el în practică. Deci acesta e punctul pe care îl sprijin ca autor al uh, avizului. Bun, cred că lucrurile s-au clarificat, uh, așa că încheiem aici dezbaterea. Vă aduc aminte că amendamentele trebuie depuse până pe 12 octombrie ora 12 pentru că trebuie să votăm pe 5 noiembrie. Mulțumesc tuturor! Acum uh, întrerupem ședința comisiei, o uh, vom relua la ora 15 în această după masă. Acum îi rog pe coordonator să mai rămână puțin în sală pentru o scurtă ședință a coordonatorilor grupurilor politice. Vă mulțumesc uh, tuturor și ne vedem la ora 3 după masă.